Da? Și domnul Nicola Schmidt din partea Consiliului are cuvântul. Ok. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. De la începutul președinției noastre, ne-am uh, angajat în mod activ pentru a găsi soluții în fața crizei umanitare provocată de uh, fluxul migratoriu. Am dat dovadă de fermitate pentru a acționa imediat și pentru a găsi soluții eficiente, solidare și care să respecte drepturile omului. Politica pe care a avut-o Consiliul a încercat să combine toate eforturile pentru a respecta drepturile persoanelor care au nevoie de protecție internațională și în același timp să îmbunătățească controlul la frontierele externe, garantând în felul acesta securitatea persoanelor care se află pe teritoriul UE. Respectarea drepturilor fundamentale este în centrul politicii de migrație a UE și a sistemului european comun de azil. Trebuie să răspundem în mod eficient în fața acestei urgențe umanitare și să garantăm drepturile celor care cer protecție internațională în conformitate cu angajamentele noastre la nivel internațional. În ceea ce privește detenția, regula de bază a dreptului internațional și a dreptului european, de asemenea, este următoarea. Un migrant, ca orice altă persoană, beneficiază de dreptul la libertate. Detenția poate fi doar o măsură excepțională și trebuie să fie nearbitrară. Ea poate fi justificată dintr-o serie de motive foarte precise și în situații foarte clare, care sunt descrise în detaliu în instrumentele eh, din domeniul azilului și a imigrației, în special directiva asupra returnării și a condițiilor de primire și a solicitanților de azil. Directiva pentru returnare prevede că statele membre pot recurge la detenție doar după ce au aplicat alte măsuri suficiente și mai puțin coercitive. E vorba de articolul 15 alineatul 1. Orice detenție trebuie să fie cât mai succintă cu putință și poate fi prelungită doar atâta timp cât uh, dispozitivul de îndepărtare care trebuie uh, executat uh, cu extremă diligență, atâta timp deci cât acesta este în curs. Directiva referitoare la condițiile de primire pentru solicitanții de azil arată la articolul 8 că nimeni nu poate fi trecut în detenție din simplul motiv că ar cere protecție internațională. Detenția este posibilă doar când este necesar și pe baza unei evaluări pentru fiecare caz în parte, după ce alte măsuri mai puțin coercitive s-ar fi constatat că nu se pot aplica. Pentru implementarea angajamentelor internaționale și a regulilor UE, statele membre trebuie să garanteze drepturile omului pentru refugiați și migranți inclusiv obligațiile din directivele europene. În ipoteza neaplicării dreptului comunitar de către statele membre, Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, ar trebui să ia măsurile adecvate. Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de returnare în cadrul UE, Consiliul a arătat de mai multe ori în ultimele luni că utilizarea detenției nu poate fi o măsură de ultimă instanță, nu poate fi decât o măsură de ultimă instanță și deci poate fi implementată doar atunci când alte măsuri nu funcționează. În concluziile din 9 noiembrie, Consiliul a hotărât ca statele membre în cazurile în care nu există cooperare din partea migrantului atunci când ajunge în UE, ar putea utiliza posibilitatea oferită de achiul comunitar, între acestea aflându-se și măsurile coercitive și, în ultimă instanță, detenția pe o durată care nu depășește termenul necesar pentru executarea procedurilor respective. Acest lucru este posibil doar dacă autoritățile respectă pe deplin drepturile fundamentale și principiul nereturnării. În decizia recentă a Consiliului în ceea ce privește relocalizarea 120.000 de persoane din Italia și din Grecia, Statele membre au acordat că atunci când o returnare voluntară nu este posibilă și atunci când alte măsuri din directivă nu sunt potrivite pentru a împiedica circulația secundară, măsurile de detenție în conformitate cu această directivă se pot aplica în regim de urgență și de manieră eficace. În acest context, migranții nu au posibilitatea de a alege locul de protecție și că e nevoie de o deplină cooperare din partea lor pentru a funcționa acest sistem de relocalizare. În ceea ce privește utilizarea forței pentru preluarea amprentelor digitale, vă fac referință la checklistul Agenției pentru Drepturile Fundamentale din 28 octombrie și care um, prezintă punctul de vedere al experților. În concluzie, subiectul detenției va rămâne o temă importantă de caracter excepțional pe care îl subliniem și vom analiza îndeaproape această chestiune, cu atât mai mult cu cât uh, se așteaptă precizări din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene, care vor veni probabil în curând. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. În numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Avramopoulos. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, Mulțumesc. Stimați deputați în Parlamentul European, Comisia este absolut de acord cu Parlamentul în ceea ce privește obiectivul de a ne asigura că există armonie cu politicile noastre de drepturile omului și demnitate umană. Aceasta a fost în centru dezbaterii și raportului pe care le-am discutat acum uh, ceva timp pe tema democrației și drepturilor omului. E vorba de o îngrijorare și o preocupare esențială și în legătură cu solicitanții de azil. Și astfel mă întorc la uh, subiectul nostru, detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora. Dreptul la libertate și securitate sunt drepturi fundamentale ale omului. Dreptul la azil este de asemenea un drept fundamental. În ultimele luni, după cum vă amintiți, am făcut multe eforturi pentru a comunica și transmite ideea că legislația europeană trebuie să fie respectată. Aceasta înseamnă respectarea tuturor aspectelor legislației în domeniul azilului. În acest context, atâta timp cât exista principiul de non-refulmon și principiul de proporționalitate, țările au putut refuza intra, intrarea în țara unor persoane care nu au exprimat dorința de a solicita protecție internațională. După cum știm și știți, facem eforturi pentru a ne asigura că migranții sunt înregistrați cum trebuie, indiferent de statutul lor. Aceasta este precondiția pentru gestionarea corectă a fluxurilor și a stabilirii drepturilor și obligațiilor migranților. Vreau să vă clarific ceea ce cere legislația UE printr-o reformulare a directivei uh, aferente, uh, acheul comunitar uh, vorbește despre regulile clare care gestionează drepturile și obligațiile solicitanților de azil, făcând un echilibru între acestea. Este de aceea esențial ca persoanele să fie deținute numai în deplină um, armonie cu aceste reguli detenția nu poate să fie folosită decât ca o măsură de ultimă uh, instanță, după ce toate alternativele la detenție au fost eliminate. Cu toții suntem de acord că o persoană n-ar trebui deținută niciodată din simplul motiv că ea sau el este un solicitant de azil. În același timp, când avem un risc uh, major Uh, cu privire la scopurile acestui migrant, acesta poate fi deținut după măsuri proporționate și necesare. În legătură cu condițiile de detenție, există și acolo prevederi care spun că trebuie să se respecte demnitatea umană și trebuie să se respecte nevoile acestora. Având un cadru solid legal, nu suntem decât la jumătatea drumului. Acum șansa care ne revine este să ne asigurăm de o transpunere coerentă și o implementare bună a acestor reguli. Comisia monitorizează îndeaproape respectarea de către statele membre a regulilor Uniunii pe tema detenției. Statele membre pot să transpună directiva cu privire la um, drepturile azilanților până în uh, 2015 la sfârșit și Comisia a trimis o scrisoare și o notă către statele membre care nu au transmis până acum uh, raportul de transpunere de, a directivei. Comisia um, dorește să atragă atenția și asupra practicilor statelor membre în domeniu. Comisia a oferit de asemenea și îndrumări statelor membre pentru a facilita amprentarea sistematică a migranților. Scopul este să ne asigurăm să asigurăm o gestiune mai bună a fluxurilor migratorii, o mai bună implementare a regulamentului Eurodac, respectând în continuare drepturile fundamentale ale migranților. Stimați uh, membri în Parlamentul European, vă mulțumesc pentru atenția acordată, dar vreau să vă cer uh, înțelegere pentru că, după cum știți, că dezbaterea dinainte a durat mai mult și va trebui acum să prind ultimul avion spre Berlin, care pleacă într-o jumătate de oră de acum. Domnul Stilianidis, uh, și voi fi înlocuit. Domnul Stilianidis mă va înlocui. Bun, acum în numele grupurilor o să dau cuvântul din partea PP, întâi doamnei Holmeier. Comisar. Domnule comisar, stimate colegi, stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această punere în temă. Ceea ce mă preocupă pe mine în mod deosebit este că în Uniunea Europeană există câteva state membre în care drepturile omului eh, vis-a-vis -vis de refugiați sau de migranții economici nu sunt respectate eh, în totalitate. Indiferent cine vine la noi, eh, nu este un motiv să acționezi în forță sau să îi internezi pe acești oameni în niște structuri locuri, niște taberele în care condițiile sunt mai proaste decât într-o închisoare nu există mâncare corespunzătoare, apă corespunzătoare, nu există asistență medicală, situații eh, sanitare eh, grave, chiar se folosesc gaze lacrimogene și asta s-a întâmplat în Grecia, s-a întâmplat în Ungaria, se poate întâmpla și în alte țări. Indiferent care este poziția noastră, cine are dreptul la azil, cine nu are dreptul, trebuie să eh, Uh, acționăm corect față de oamenii care vin uh, la noi. După aceea putem să elucidăm diversele probleme, dar în ce privește obligația de înregistrare, Sigur că trebuie uh, încă de la început să lămurim oamenii, pentru că atunci când vin la noi, mai ales copii și tineri care au fost uh, mințiți de către traficanții de persoane, ehm, trebuie să îi lămurim, este nevoie să îi protejăm, pentru că există zeci de copii care au dispărut și care pot deveni victimele ehm, unor criminali, pentru că sunt ehm, lipsiți de protecție și pot cădea pradă crimei organizate. Ar trebui să acționăm împreună și să acționăm rezonabil. Mulțumesc, doamna Holmeier, din partea grupului SD, Enrique Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă în toate statele membre s-ar îndeplini ceea ce ne-a spus uh, aici domnul Schmidt și domnul Avramopoulos, și anume că libertatea este principiul fundamental, că privarea de libertate este doar o excepție și că se poate face doar evaluând fiecare caz în parte, că e nevoie de o justificare și că nu uh, se face decât dacă nu există alte măsuri și că trebuie respectate drepturile omului și legislația internațională, dacă toate acestea s-ar respecta, atunci n-am mai avea această dezbatere în această după masă. Dar realitatea este altfel. Există țări care au ridicat ziduri, există țări care au primit în mod agresiv acești uh, azilanți, acești refugiați și există țări care nu respectă aceste drepturi și care aplică forme de violență ale forțelor de ordine. Și motivul nu este pentru că uh, sunt maltratați cei care sunt privați de libertate, ci pentru că se dorește să se lanseze un apel la libertate și un mesaj disuasiv ca să nu se mai ceară azilul în țările în care sunt tratați astfel. Iată de ce avem dezbaterea de astăzi și în această situație cred că trebuie să schimbăm lucrurile. Regulamentul de la Dublin nu rezolvă problemele. Cu toții suntem de acord că avem nevoie de noi reguli care să permită o reglementare a situației în alt fel. Ceea ce e clar este că principiile umanitare nu pot fi abandonate atunci când e vorba de protejarea persoanelor care fug în unele cazuri din cauza războiului, pentru că pot fi omorâți, în alte cazuri din cauza foametei, care omoară la fel sau poate chiar și mai mult decât războiul. De aceea, statele membre trebuie să asigure o gestiune potrivită a acestei politici de azil, o politică care a fost descrisă atât de frumos de Consiliu și de Comisie, dar care nu respectă, uh, nu este respectată deloc de unele state membre. Mulțumesc! Mulțumesc în numele conservatorilor, domnul Kirkhope, acum un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, știu că am spus deja acest lucru mai mult decât o dată în această săptămână, dar bunerea implementare a regulilor pe care le avem deja este cheia pentru a face față provocărilor actuale. Și cu cât aceste provocări cresc, cu atât avem nevoie mai mult să punem bine aceste reguli în aplicare și ca ele să fie îmbunătățite. Foarte multe exemple însă în această plenară arată că multe state au însă au uh, evitat să le pună în aplicare și de aceea criza s-a făcut din ce în ce mai uh, aspră. Știm care sunt aceste state membre, știm că și Comisia ar trebui să facă mult mai multe decât a făcut până acum pentru a rezolva problemele. Înțelegem că resursele și abilitatea statelor membre de a aloca resursele necesare sunt uh, într-adevăr chestiuni foarte dificile însă niciodată nu ar trebui să fie acesta un obstacol pentru a încălca demnitatea umană și pentru încălcarea legilor cu, la care toți suntem supuși. Această chestiune este parte dintr-o discuție mai amplă pe care trebuie să o purtăm dacă vrem să putem combate criza migranților eficient. Controlul la frontiere, amprentarea, buna registrare la sosire și deten- condiții de detenție bune sunt reguli care țin de fapt de toate temele pe care le abordăm aici și este timpul ca și Comisia să înceapă să amintească statelor membre că și ei trebuie să respecte aceste reguli. Foarte multe idei noi și noi propuneri au venit, însă haideți să încercăm să rezolvăm lucrurile cu instrumentele pe care le avem acum la dispoziție înainte să facem pași înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aveți un cartonaș albastru de la domnul Lakeout. Doriți să răspundeți? Vă rog! Mulțumesc, vorbiți despre criza migranților. Aceasta ar putea să fie bine gestionată dacă s-ar pune la îndoială libera negociere, libera circulație și David Cameron a vrut să renegocieze libera circulație și deodată când chiar devin lucrurile grave, el se uh, renunță. De ce a renunțat la această oportunitate pe care ar fi avut-o pentru a rezolva această problemă? Oh nu pot decât să spun că e destul de lamentabil. Nu am avut timp, uh, domnule președinte, să vorbesc mai mult despre chestiunile de migrație, dar am încredere în șeful partidului meu și în uh, liderul guvernului britanic în chestiuni care sunt nu numai în beneficiul Marii Britanii, uh, ci și în legătură cu ordinea care trebuie să se creeze în situația migranților în Europa și cu privire la viitor. E foarte trist de fapt că această formă de întrebare, de fapt, din partea unor partide extreme și extremiste din țara mea nu contribuie, de fapt, pozitiv la dezbaterea pe care trebuie să o purtăm cu toții pe viitor. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Două minute acum, în numele liberalilor, doamna Wikström. The debate today is Dezbaterea de astăzi este o foarte bună uh, ocazie în uh, a analiza lucrurile în cadrul unei dezbateri care are un aspect din ce în ce mai uh, surrealist. Să ne gândim că domnul Tusk uh, la un moment dat a lansat ideea că toți solicitanții de azil ar trebui să fie reținuți uh, pentru 18 luni într-un centru de detenție pentru a putea fi verificați dacă nu cumva sunt teroriști. Asta contravine legislației în vigoare în Europa. Deci, repet, președintele Consiliului uh, European propune ca aceste persoane care au fost persecutate, care uh, se refugiază din zonele de conflict, inclusiv uh, copii mici și femei, să ajungă să fie deținuți pentru un an și jumătate. Eu cred că nici în cele mai negre perioade ale istoriei Europei așa ceva um, nu s-a întâmplat. Eu cred că domnul Tusk ar trebui eh, să fie eh, invitat să-și ceară scuze public eh, pentru aceste afirmații. Pentru că um, Acum se vorbește în mass media inclusiv despre uh, posibilitățile de a uh, intra uh, legal în Uniunea Europeană, dar și ăsta este într-un fel de mit, pentru că nu ai cum să intri ilegal dacă într-o țară dacă dorești să soliciți dreptul de azil în acea țară. Noi trebuie să-i adăpostim pe acești oameni, din păcate, însă naționalismul încearcă să contracareze aceste demersuri și există guverne naționaliste, populiste, care împiedică o soluție europeană a acestei probleme. Este momentul să înțelegem că eh, cea mai bună cale de a rezolva problema este să acționăm în comun. Mulțumesc! Cecilia, un cartonaș uh, albastru din partea lui Kazimir Viesduvski, dorești să-i răspunzi? Vă rog. Nu dumneavoastră, domnule Bonano. Pani poseł, myślę... Domnule președinte, vă mulțumesc, dar nu ați redat corect cuvintele eh, președintelui Consiliului European, spunând că este o propunere draconică, dar dacă nu sunteți de acord până la urmă cu propunerea sa, ce soluție propuneți dumneavoastră? Pentru că nimeni nu va accepta o intrare automată a tuturor celor care vor să intre în țările noastre și în același timp să asigurăm eh, securitatea cetățenilor. Propunerea mea este foarte simplă și este susținută de către majoritatea membrilor Comisiei Libe pe care o conduc. Trebuie să ne partajăm eforturile și să fie repartizați acești oameni în țările noastre, ținând seama și de PIB-ul din fiecare țară, de numărul populației, Germania, Austria, Alte țări eh, s-au eh, arătat disponibile să eh, accepte refugiații, iar cei care încă nu au acceptat acest lucru vor trebui la rândul lor să ni se alăture, pentru că situația de mâine s-ar putea să devină altfel mai dificilă, dar împreună suntem mai puternici. Mulțumesc din partea stâncii pentru un minut și jumătate, Husu Huaristi. Mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu o lună vorbeam cu un tânăr afganez la frontieră. După ce trecuse prin țările arabe, ajunsese într-un adevărat infern în Bulgaria. Și vreau să denunț ce se întâmplă cu poliția bulgară, pentru că există acolo mărturii de bătăi și utilizarea violenței în Bulgaria. ACNUR, Amnesty International au fost martori ai uh, acestor violențe și a utilizării câinilor de către uh, forțele de poliție de acolo. Cei care au traversat uh, Bulgaria au trebuit să fie amprentați și după aceea au intrat pe la Dimitrovgrad în Serbia. Unii dintre ei au fost bătuți și acolo și supuși torturii. Există, deci, o tendință de-a dreptul sinistră, pentru că aceste persoane sunt deținute, bătute și, de multe ori, obiectele de valoare le sunt furate de către poliție. După aceea ajung în centrele de detenție unde situația este deplorabilă, cu puține alimente și puțină apă. Vreau să vă arăt câteva uh, poze aici uh, cu afganezi și uh, puține imagini pe care le avem din centrele de detenție din Bulgaria. Doamnelor și domnilor, acest lucru nu se poate întâmpla nici în Uniune, nici în altă țară, dar se întâmplă aici. Vorbim aici de Bulgaria și de violența forțelor de poliție, de uh, corupție la frontieră. Vorbim de condiții inumane și de o politică de azil care nici nu-și merită numele. E vorba de fapte inacceptabile și cerem să se facă o anchetă independentă. Mulțumesc! un albastru din partea colegului Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, cred că aceste acuzații nu sunt adevărate, este o calomnie. Cei care vin din Afganistan nu sunt sirieni, sunt afganezi. Așa că aș vrea să vă întreb când a fost ultima oară când ați venit la frontiera între Bulgaria și Turcia și ați văzut uh, ce face mm, poliția bulgarească și cu ce situație se confruntă. Este o frontieră externă și uh, trebuie să ținem conști de ce s-a întâmplat, de exemplu, la Paris. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Probabil că sunteți de acord cu mine. Afganezii sunt oameni ca toată lumea, indiferent de unde vin. Și ce se întâmplă acolo nu se întâmplă doar cu afganezii. Realitatea este realitatea. Așa că citiți rapoartele care au fost făcute de Oxfam, ACNUR și Amnesty International și vedeți atunci care, sunt, uh, care e realitatea și adevărul. Din partea verzilor pentru două minute și jumătate, Iudița Argentinii. Mulțumesc, domnule președinte. Ziarele de pe partea cealaltă a oceanului vorbesc despre The Donald, Donald Trump, de exemplu, care dorește să închide granițele pentru musulmani, ca reacție după atentatul de la San Bernardino. Aceasta însă nu încearcă decât să pună în vina, în grădina altora. Noi avem și noi un Donald, Donald Tusk, reprezentantul Consiliului și domnul Donald al nostru a considerat că trebuie să dea un interviu la una din cele mai importante ziare din uh, Europa, spunând că toți migranții care vin trebuie să intre în primul rând în detenție 18 luni pentru ca să poată să fie mai întâi uh, verificat. Și nu e vorba numai de o reducere a fluxului de migranți și să nu se subestimeze și aspectul de securitate uh, pentru că toate legislația europeană prevede 18 luni de screening și trebuie să se poată face acest lucru, a spus dumnealui. Aceasta arată doar cât de necunoscător este față de situație și eu uh, îmi fac griji serioase și pentru felul în care domnul Tusk abordează migranții. Nu îi vede decât ca risc de securitate. Nu are mare diferență, nu e diferență mare între el și Donald Trump. Diferența uh, însă dintre ei este doar că Trump a primit uh, o reacție din partea propriilor cercuri conservatoare. I s-a spus că nu se poate vorbi așa într-un partid, nu se pot face astfel de remarce care stigmatizează și că articolul 1 uh, al Constituției americane este astfel încălcat. Însă ce fac guvernele noastre? Ce au reacționat? Cum au reacționat la ce a spus Trump? Renzi, Cameron, Hollande n-au spus nimic la declarațiile lui Donald al nostru. Nu au spus că așa nu se pot trata refugiații și așa nu fac decât să facă teamă în societate. Dumneavoastră știți, domnule comisar, care sunt legile și toată lumea, domnului, uh, domnul Schmidt, de asemenea, cunoaște uh, regulile, poate nu mă ascultă, dar puteți să ne spuneți, domnule Schmidt, vă rog, despre ce e vorba, numele cui a vorbit domnul Tusk era și Luxemburgul în spatele acestei declarații. Aceasta este una din propuneri pe care o să o auzim mâine la summit. Sunt, este cadoul dumneavoastră de Crăciun acesta pe care vreți să ni-l oferiți? pentru că domnul Tusk legitimează de fapt uh, inerția statelor membre care stau și nu fac nimic. Domnule președinte, un lucru știm sigur de la Donald Tusk, președintele Consiliului, nu putem aștepta prea multe înainte de Crăciun și probabil că nici după Crăciun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Um, Domnule Atkins, îmi dorește să vă adresez un cartonaș albastru. Doamnă, am cer scuze. Da, mulțumesc. Doamnă, nu credeți că Renzi, Tusk și chiar și domnul Cameron, de fapt, ascultă ceea ce le spun oamenii pe care îi reprezintă? Pentru că cred că dacă îi așteaptă, dacă îi ascultă pe cetățeni, uh, le ascultă îngrijorările și vă sugerez să faceți și noastră acest lucru. Before you, before you... Înainte să răspundeți la ceea ce n-a fost o întrebare, vreau să vă amintesc că procedura cartonașului albastru este pentru întrebări, nu pentru declarații. Poate că uh, am o cunoștință mai uh, limitată a gramaticii engleze decât noastră, dar totuși mi-a fost greu să detectez întrebarea în ce ați spus. Da, cred că întrebarea este dacă nu sunteți de acord, doamnă, cu mine. Și răspunsul este nu, nu sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că și premierul dumneavoastră are o oarecare decență în el pentru a nu umbla spunând că trebuie să fie închis fiecare migrant care intră aici. O decență care duce la a nu pune mai multe teamă pe umărul cetățenilor, o teamă pe care dumneavoastră o întrețineți, care va duce la mai multă sărăcie și la mai multă teroare în Europa. Aceasta este părerea mea, vă mulțumesc. For... Iar acum două minute în numele FDD, domnul James, vă rog. Thank you, sir. Doamna James, mulțumesc. Este o lipsă de coerență în politica europeană, pentru că acum se vorbește despre relocare, dar uh, trebuie să ne gândim și la consecințele directe ale politicii doamnei Merkel. Uh, acum toată lumea se simte invitată să găsească un loc de muncă și un adăpost în Uniunea Europeană. Este în clipa de față o dificultate de a identifica pe cei care sunt îndreptățiți la dreptul de azil și cei care practic profită de o mascaradă. Deci eu cred că a fost uh, o greșeală uh, politica doamnei Merkel și um, uh, Regatul Unit în clipa de față are o atitudine mai degrabă critică față de politica de azil din Germania și Suedia și în sud-estul Marii Britanii a fost propusă până la urmă transferarea unui număr de refugiați, dar Există o comunitate restrânsă de populație autohtonă aici. Eu cred că trebuie până la urmă și acordul cetățenilor din fiecare țară să fie absolut obligatoriu, pentru că până la urmă trebuie să existe un control comunitar asupra acestei relocări al solicitanților de azil uneori, acolo unde s-a aplicat această politică, asupra statelor membre s-a exercitat o presiune mai mare decât putea să suporte. Cred că Uniunea Europeană uh, trebuie să țină seama și de uh, acceptanța cetățenilor față de acest val. Uh, nu se poate acționa dictatorial. Eu cred că și doamna Merkel din acest punct de vedere trebuie să-și revizuiască politica pentru că situația devine dificilă. Președintele o întrerupe pe vorbitoare și dă cuvântul pentru un minut din numele grupului ENF, doamnei Vicky Mayer. Mulțumesc, domnule președinte. Sute de mii de uh, solicitanți de azil au venit spre Europa. Un adevărat tsunami pe care uh, l-am văzut și în țările de jos. De când a început uh, vara până acum, am avut mai mulți refugiați decât în 2013 și 2014. Noi suntem un stat de drept, respectăm și tratăm bine uh, persoanele uh, care sunt suspectate de terorism la începutul procedurii de azil. Partidul Libertății consideră că securitatea este și libertatea sunt o prioritate pentru cetățeni. Trebuie să se facă controle, trebuie ca acestea să fie complete și dacă nu reușim să le facem, va trebui să putem expulza aceste persoane. Însă este decizia noastră, nu a Uniunii Europene. Noi considerăm că a sosit momentul ca țările de jos să-și închidă frontierele. Mulțumesc! Maria Gabriel. Pentru două minute, doamna Gabriel, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Bulgaria a fost menționată aici și Bulgaria de, are o responsabilitate foarte mare ca fiind uh, la, fiind la granița exterioară a Uniunii. Și Bulgaria a lucrat uh, foarte aproape cu instituțiile europene și internaționale, luând măsuri uh, de comun acord cu acestea care respectă dreptul internațional. În primul rând, trebuie însă să folosim aceeași metodologie ca să reușim și să pregătim rapoarte de monitorizare ca să uh, putem evalua sistemele naționale de recepționare. Dar aici, momentan, nu se folosește o metodologie unică și cei care au adus autorități la adresa autorităților trebuie să fie citați în, cu numele lor. În al doilea rând, UNCHR-ul și uh, Comitetul de la Helsinki uh, din uh, Bulgaria sunt cei care monitorizează tot ceea ce se întâmplă, iar în februarie 2015 s-a luat o decizie de a face inspecții spontane la granițe, acestea negăsind însă nimic uh, irregular. Și o altă, un alt punct important este că avem un ofițer Frontex care este prezent în uh, decursul procedurii uh, în care sunt deținuți uh, cetățenii din țări terțe. Trebuie deci să ne respectăm în primul rând agențiile pe care le avem, adică Frontex-ul. Pe lângă aceasta, ofițerii care trebuie să vadă dacă se implementează legea fac un training special, o formare pentru ca să fie informați regulat despre ceea ce există în domeniu ca noutăți și au, sunt foarte bine pregătiți. În al treilea rând, procedura formală pentru a lansa o acuzație la adresa unui stat membru pentru încălcarea dreptului comunitar necesită de asemenea o procedură specială și trebuie să se adreseze procedurii uh, instituției naționale. Numai așa se poate garanta obiectivitatea. Și în final, rolul nostru, dragi colegi, aici este unul cheie. Libe trimite o delegație către țările despre care este vorba în misiuni de informare. Pe lângă aceasta, statele membre care fac eforturi sincere trebuie să fie încurajate mai degrabă decât să fie puse la colț. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Josef Weidenholzer, două minute. Microfon. 2015 werden äh, Ceea ce s-a întâmplat în vara anului 2015 ne va preocupa încă multă vreme pentru că nu am fost pregătiți să facem uh, față unui asemenea flux migrator uh, ca uh, cel cu care ne-am confruntat. Și am trăit situații inimaginabile, au fost ridicate garduri, s-a acționat în grabă, pripit, Multe lucruri ar fi putut să <clears throat> se deruleze mai bine dacă am fi fost pregătiți uh, <clears throat> pentru așa ceva. În aprilie am vorbit încă despre un tratament diferențiat, despre o abordare holistică, trebuie să vorbim despre migrație, despre strămutare, despre acordare de azil. Aceste probleme trebuie rezolvate cu instrumente diferențiate cei uh, care caută protecție trebuie să fie protejați, dar trebuie să existe și o verificare individuală în baza unor procese bazate pe fair play. Ai uh, plasa pe acești oameni în uh, niște centre de detenție este o situație doar extraordinară. Nu pot să există standarde din acest punct de vedere. Deci trebuie să ne gândim în primul rând la nevoia de a proteja pe copii, pe tineri și nici de cum nu am vorbit despre acțiuni în forță, despre acțiuni violente împotriva acestor oameni. Mă întreb de ce nu se aplică pachetul acestor decizii Există încă îndoieli la nivelul multor state membre. Poate că trebuie să înlocuim regulamentul de la Dublin printr-unul mai rezonabil. Trebuie să susținem până la urmă și niște trasee pe care să se deplaseze acești oameni pe căi legale. Deci trebuie să vedem până la urmă care, cât de problematice vor deveni relațiile cu Ungaria și Turcia. Mulțumesc, Helga Stevens, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte după atentatele de la paris președintele tusk a declarat că persoanele ilegale ar trebui să fie deținute atât timp cât e necesar pentru a le stabili identitatea. din păcate unul uh, dintre autorii acestor atentate venise cu un pașaport fals în Europa. Există teroriști care trec prin ruta Balcanilor și uh, care trec în, printre refugiați. 30% din refugiați sunt sirieni. Există persoane cu identitate ilegală. Ele pot fi prinse, bineînțeles, ținând cont de faptul că există un flux necontrolat de persoane. Atunci ar trebui să ne punem următoarea întrebare. De ce frontierele externe uh, seamănă mai degrabă cu niște strecurători? De ce Italia și Grecia nu fac mai mult? Și de ce Comisia până acum n-a făcut nimic altceva decât să uite, să uite în altă parte? Mulțumesc! Doamna Grisbeck. Mulțumesc. Cum se poate ca în secolul 21 să trebuiască mai întâi să explicăm statelor europene în leagănul democrației europene că este inadmisibil să pună în închisoare copii, copii care fug de război, fug de atrocități și că niciunul dintre noi nu cunoaște aceste atrocități. Eu cred că este inadmisibil Dreptul la libertate, dreptul la protecție împotriva detenției arbitrare sunt drepturi uh, ale omului fundamentale și sunt uh, enunțate și în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Ar trebui să se aplice tuturor oamenilor, tuturor ființelor umane, fără nicio excepție. S-a mai amintit că există mulți refugiați puși direct în detenție și unii dintre ei trebuie să suporte violență, brutalitate și detenții secrete. Aș vrea, de exemplu, dacă se poate să-mi explicați cum se poate ca președintele Consiliului, domnul Tusk, care de fapt ne reprezintă pe toți, a putut acum câteva zile, nu mai de mult, să spună că refugiații ar trebui să fie deținuți până la 18 luni la sosirea lor în Europa. Pentru a evita să ne călcăm în picioare valorile și pentru a ne asigura că respectăm drepturile fundamentale pe care noi le tot uh, menționăm cu surle și trâmbițe, ar trebui să ne um, organizăm printr-un control mai eficient la frontieră, să partajăm mai bine responsabilitățile și ar trebui să garantăm demnitatea pentru toată lumea, pentru fiecare în spațiul european și dincolo de acesta. Mulțumesc! Bună seara tuturor! Și următorul vorbitor, domnul Björk, un minut și jumătate, vă rog. Tack. Mulțumesc! Împreună cu delegația GUE am vizitat uh, zona Balcanilor și uh, am discutat acolo cu interpreți, cu reprezentanții ai poliției de frontieră, cu uh, oameni uh, care uh, sunt refugiați și am aflat uh, care sunt uh, condițiile pe care le-au întâmpinat. Uh, acești oameni sunt îndreptățiți să fie bine primiți în Europa, nu sunt niște ilegali, nu trebuie să uh, ajungă în centre de detenție, nu uh, trebuie să sufere um, violențe. Am văzut uh, ce s-a întâmplat și în Turcia și tinerii sunt tratați în condiții similare cu cele din închisori am uh, auzit și despre uh, acțiuni abuzive ale poliției din Bulgaria. Deci întreb Comisia, ce doriți să întreprindeți pentru a stopa aceste practici? Uh, pentru că uh, au existat chiar acte, nu doar acte de violență împotriva refugiaților, dar unii au fost chiar prădați, inclusiv de forțe polițienești. Deci eh, trebuie să ne gândim că și tinerii au fost eh, subiectul unor asemenea violențe. Dacă nu veți întreprinde nimic, în loc să-i protejăm pe acești oameni, eh, nu vom face decât să îi expunem pe acești oameni mai departe la violențe. Domnule Bierc, aveți o întrebare din partea cuiva. O acceptați? Aveți o întrebare care dorește cineva să vă adreseze? Domnul Bonano dorește să vă pună o întrebare. Nu, e o pierdere de vreme, nu accept. Bine, mulțumesc. Doamna Keller are cuvântul un minut, vă rog. Este dreptul deputaților, conformitate cu regulamentul, să accepte sau nu o întrebare. E liberă să nu accepte. Doamna Keller, vă rog un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am analizat uh, descrierea postului pentru domnul Tusk și acolo scrie că trebuie să faciliteze coeziunea și consensul la Consiliul European. Asta scrie pe pagina uh, web um, a dânsului. Nu știu dacă se potrivește foarte bine ceea ce face domnul Tusk cu descrierea postului, pentru că dacă citim interviurile pe care le-a dat, e clar că în acest sens n-a facilitat prea multe. De altfel, domnul Tusk nu este prea clar în ceea ce privește legislația europeană, pentru că altfel n-ar fi făcut propuneri care încalcă dreptul comunitar și orice drept umanitar. În calitate de gardian al tratatului, acesta nu este rolul său, ci rolul Comisiei, deci sunt convinsă că domnul Juncker va vorbi cu domnul Tusk și pe viitor va exista mai mult consens și Uh, se va respecta mai bine descrierea postului pentru președintele Consiliului. Mulțumesc uh, și acum Doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Provocarea cu care se confruntă Uniunea Europeană acum este să găsim un echilibru între libertate și securitate. Securitatea trebuie să fie un instrument pentru ca să se ajungă la libertate și pentru a garanta libertatea care este un drept fundamental, însă astăzi se pare că acest echilibru pare să meargă mai degrabă către securitate pe spinarea libertății și de aceea trebuie să identificăm migranții care sunt solicitanți de azil. Aceasta în favoarea securității cetățenilor care îi primesc pe aceștia, dar și pentru securitatea și uh, drepturile care sunt garantate cetățenilor din țările terțe și care trebuie și cer să fie primiți. Care este soluția? Soluția este cu siguranță nu folosirea forței, nu este detenția administrativă. Am văzut însă, din păcate, că mm, în Italia, de exemplu, există foarte multe exemple negative de tabere, cie, ta, centre de identificare și expulsie, unde sunt, uh, s-au întâmplat revolte din cauza condițiilor în care sunt uh, deținuți acești uh, migranți și cum sunt tratați acolo. Care este soluția așadar? Ceea ce se propune, se propune de către mm, mișcarea 5 stele, de exemplu, crearea unor coridoare umanitare, revizuirea instituirea Dublin și uh, acordarea unui titlu de uh, azilant pentru persoanele care au fost deja identificate. Pentru cetățenii europeni uh, trebuie să fie identificați de asemenea și persoanele care prezintă un risc. Mulțumesc! Doamna Bizotto, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Când se vorbește despre migrație, Europa spune același lucru tot timpul. Solidaritate, găzduire și integrare. Însă, deodată, guvernul uh, italian, după legea Alfamo, a uh, deschis ușa pentru toți clandestinii și migranții, care numai în parte sunt refugiați. Și Europa ce face? În primul rând îi deschide, spune și îi salută Italia pentru că primește clandestinii și după aceea sancționează Italia pentru că nu poate să gestioneze fluxurile migratorii. Ar trebui să vă fie rușine, să vă fie rușine tuturor pentru că eu aș vrea să cer acum comisiei de ce nu se fac centre de identificare în Africa pentru a identifica acolo și a evalua acolo cine are dreptul la statutul de refugiat. De ce nu se, poate distribui, nu se pot distribui refugiații în toate țările Uniunii Europene fără să trebuiască să mai facem apel la traficanți și la uh, o uh, folosire exagerată a capacităților Italiei. Trebuie să existe o gestiune mult mai bine, pentru că altfel acesta este de sub control acest fenomen. Stimate domnule comisar, Sancțiunea împotriva Italiei nu va servi uh, la nimeni. Nu va se vor controla mai bine clandestinii, nici teroriștii și nu se va putea vedea nici cine fuge de război. Nici nu vor putea fi uh, ajutați cei care supraviețuiesc cu 400 de euro pe luni, în timp ce clandestinii uh, au totul pe gratis. Italienii care mor de foame, clandestinii vor fi de partea cealaltă ca și cum ar fi în vacanță. Nu, nu sunt de acord cu așa ceva. Mulțumesc! Domnul Radev, două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. În multe din rapoartele noastre, Comisia Europeană a demonstrat că Bulgaria poate să controleze în condiții de siguranță granița europeană. Dar în ce privește granița înspre Turcia, există condiții dificile pentru polițiști, pentru că acolo sunt prinși potențial teroriști, um, cei care trec frontiera ilegal, care fac trafic de persoană. Dar în ciuda acestor eforturi, Bulgaria este acuzată de către ONG-uri străine că îi um, comite abuzuri împotriva solicitanților de azil, dar niciuna din investigațiile făcute la, în cadrul Poliției de Frontiere nu um, a a dovedit că aceste alegații ar fi justificate. Eu cred că uh, membrii uh, unor organizații islamiste teroriste uh, nu trebuie să poată să pătrundă în Bulgaria și Uniunea Europeană. Tocmai de aceea Bulgaria ia măsuri severe pe care legislația națională și internațională le permite pentru a stăvili fluxul ilegal de migranți. Și aș vrea să fac apel la toți cei care au criticat țările de la granițele externe interne ale Uniunii Europene, vă rugăm să studiați cu atenție condițiile în care lucrează poliția uh, noastră de frontiere iar în ce privește uh, pe azilanți, uh, stați de vorbă cu uh, oamenii și abia după aceea să vă trageți concluziile și să vă scrieți rapoartele. Mulțumesc, doamna Iotova. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, anul acesta, s-au redactat multe documente, am vorbit în continuu despre această tragedie și despre cum să rezolvăm criza refugiaților, dar am uitat partea cea mai importantă, care este fața umană a acestei crize. Pentru că există numeroase conflicte, războaie care ne distragă atenția de la ceea ce este o tragedie umană, de fapt. Nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat dacă măsurile pe care le propuneam încă de la începutul anului s-ar fi realizat statele membre uh, au fost uh, lăsate singure și au început să ridice Uh, ziduri și să pună sârmă ghimpată. Însă asta nu funcționează. Funcțion- mecanismul temporar de relocare de asemenea n-a funcționat. Centrele de primire, nici ele n-au dat rezultate. Criteriile de relocare nu sunt clare și chiar și în ziua de astăzi am auzit o idee nouă și anume aceea de a reloca într-un mod nou 80.000 de refugiați sirieni anual în Europa. Și în același timp, uh, mulți dintre refugiați, dintre uh, migranți, uh, nu ar rămâne la periferia Europei, ci ar merge imediat spre Europa Occidentală sau de Nord. Și asta, bineînțeles, aduce tot felul de animozități. Și am să vă mai spun ceva uh, celor care au menționat aici Bulgaria de mai multe ori. Pentru că mesajul cel mai greșit pe care îl putem transmite astăzi este să arătăm cu degetul spre un stat sau spre celălalt, pentru că suntem cu toții împreună în această problemă și nu este vorba de abuz sau de violență atunci când trebuie să amprentezi pe cineva sau când trebuie să treci printr-o uh, procedură de azul. Sunt standarde și proceduri europene pe care dumneavoastră aici le-ați votat. Și atunci când o țară precum Bulgaria le urmează, atunci nu ar trebui să fie încălcată că, uh, acuzată că încalcă drepturile omului. Bineînțeles că există rapoarte anuale în legătură cu felul în care se gestionează criza refugiaților și în aceste rapoarte de monitorizare până acum Bulgaria n-a fost niciodată criticată atunci când începem să numim și să arătăm cu degetul și numim pe oameni xenofobi și acuzăm de ură, domnul președinte întrerupă, domnul Giambatski un minut. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Pe baza acestei dezbateri din nou inutile, avem multe rapoarte pline de ipocrizie și calomnie și eu le resping în mod categoric. Acesta nu poate fi scris decât de cineva care fie e de rea voință sau nu a văzut niciodată acea frontieră sau nici măcar nu știu unde este frontiera dintre Bulgaria și Turcia. Nu e vorba numai de granița Bulgariei, ci e o graniță externă a Uniunii, iar Bulgaria are datoria să protejeze această frontieră în interesul bulgarilor și a restului Europei. Dar mai e ceva care mi-a tras atenția în această dezbatere și anume un număr foarte mare de colegi nu înțeleg, se pare, despre ce se vorbește aici și ne spun lucruri care n-au nicio legătură cu viața reală. Toată lumea care s-ar califica, uh, care consideră că se iau amprentele, aceasta este o violență, consideră că e o violență, în habar n-au despre ce vorbesc. Și uh, să ne adresăm către oameni care suferă uh, Uh, și în același timp să vorbim despre ei așa, e vorba de un sindrom de, de personalitate dublă aici sau despre ce vorbim? Cei care vor să protejeze migranții legal n-au decât să o facă, să vină cu avionul. S-a tăiat microfonul, mulțumesc, aveți un cartonaș albastru. Îl acceptați? Dacă îl acceptați, domnul Hulis, da, Funtulis, mulțumesc, da, uh, S-au întâmplat multe condamnări din cauza, din cauza că ONG-urile și avocații sunt în spatele acestor uh, afaceri. Sunteți de acord? Răspundeți, vă rog, domnule jambaschi. Da, mulțumesc că uh, pentru întrebare. După cum vedeți, uh, eu sunt ca și alți colegi. Încerc să răspund cât se poate de la obiect. Nu, nu ne e frică să răspundem la întrebări. Da, noi credem că este așa. Sunt organizații care deservesc uh, alte interese și au alte motive și ei ar prefera să nu o aibă pe doamna Merkel de partea lor. Vă rog, aveți cuvântul doamna Milner. Mulțumesc, domnule președinte. Mă neliniștește faptul că anumite state eh, membre încearcă să criminalizeze dreptul eh, de a solicita azil. Eh, pentru că nu este o infracțiune și totuși noi arestăm uneori solicitanții de azil. De fapt, în Uniunea Europeană există uh, și uh, dreptul la liberă circulație, să îi uh, reții pe oameni um, și chiar identificarea și luarea de amprente nu trebuie să se producă imediat, pentru că avem de-a face cu oameni traumatizați, cu tineri, cu copii, iar acest mod de a acționa implică și costuri foarte ridicate implicate. Pentru că avem de-a face cu persoane care uh, nu au comis nicio infracțiune pe care trebuie să le reții, să le amprentezi. Eu cred că și această practică trebuie să înceteze. Mulțumesc, doamna Spinelli, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc. Citesc în comunicarea Comisiei despre hotspoturile din Italia că Roma trebuie să dea un cadru legal folosirii forței pentru preluarea de amprente și detenții prelungate prelungite. E foarte dificil, spun juriștii, pentru că încalcă două articole cel puțin ale Constituției. Mă întreb de aceea cum se intenționează să se facă față detențiilor și violențelor împotriva refugiaților care se extind în Ungaria, Bulgaria, Polonia, Franța, Spania și în Italia. Expulzările forțate sunt puse în aplicare chiar și când judecătorii uh, au suspendat această procedură. Guvernul danez confiscă de duminică toate bijuteriile uh, Um, um, refugiaților, excluzând aici doar verighetele pentru a plăti uh, toate cheltuielile. Acestea sunt uh, lucruri uh, foarte grave care se întâmplă pentru a salva, așa zis, Schengen. Domnul președinte Tusk recomandă 18 luni de detenție pentru refugiați numai pentru a salva spațiul Schengen. Uh, nu sunt considerate obligatorii principiul de non-reforma habeas corpus sau non-aplicarea non, non forței și violenței împotriva minorilor. Nu se poate să folosim numai măsuri represive, în timp ce carta și tratatelor prevăd drepturi și clauze care sunt obligatorii și trebuie respectate. Dacă acesta este prețul lui Schengen, atunci nu mulțumesc. În calitate de cetățean renunț la Schengen fără să ezit atunci. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Spinelli. Și acum, doamna Jolie are cuvântul un minut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar se pare că refugiații uh, nu ne mai impresionează. Mai mult decât atât, uh, președintele Consiliului face declarații periculoase pentru a se alătura tendinței populiste care este deja prea puternică în Europa. Nu știu ce mă șochează mai mult, posibilitatea de a deține imigranții timp de 18 luni din motive de securitate pe care o prezintă domnul Tusk sau cerința faptul că cerința verzilor de a primi explicații în plenar a fost respinsă de celelalte grupuri politice. Nu mai avem nimic de spus în legătură cu această chestiune. În legătură cu migranții putem spune și propune orice. În Europa, digurile au cedat complet. Iată mesajul uh, irresponsabil pe care îl transmitem cetățeanului european. S-a terminat cu dreptul internațional, cu umanitatea, cu solidaritatea. De acum vorbim despre frontiere, securitate și război. Criminalizăm și mai mult uh, migrația, care este totuși recunoscută de dreptul internațional. Iată Europa anului 2015 și vreau să vă spun, astăzi că va trebui să trecem dincolo de cuvinte și declarații frumoase pentru a pune din nou Europa pe drumul cel bun. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Winberg un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În mod evident, Eh, centre de detenție și acțiunea în forță trebuie să fie evitate, dar trebuie să ținem seama că mulți dintre cei care solicită azil în Europa nu au motive serioase să facă acest lucru. Există foarte mulți care încearcă să ne păcălească, să ne înșele eh, și eh, inclusiv cei care nu acceptă să fie amprentați, care din acest punct de vedere sabotează înregistrarea înregistrarea. Deci, ă, trebuie să ă, avem posibilitatea să îi reținem pe acești oameni și eventual să îi returnăm. Trebuie să existe posibilitatea să acționăm câteodată și obligându-i să se supună unor reguli, pentru că nu trebuie să ne lăsăm la nesfârșit înșelați și sistemul nostru să fie încălcat. Până la urmă și utilizarea forței trebuie să fie un instrument de reacție față de cei care doresc să ne înșele. Mulțumesc! Doamna Atkinson, mulțumesc! mulțumesc. Aș vrea să vedem mai multe detectare în cale, de exemplu. În fiecare zi vedem că sunt agresați minorii care au uh, tot felul de... Uh, vin din diferite contexte. Sunt foarte mulți atacați, alte persoane atacate care sunt in, uh, inocente. La cale s-a întâmplat același lucru. De asemenea, mulți folosesc arme albe și sunt împotriva gărzilor. Mulți imigranți au ajuns în Norvegia și care aveau deja um, tot felul de imagini pe telefon care erau foarte mai mult decât dubitabile. Cine îi verifică pe aceștia? Știm că autoritățile franceze nu reușesc să acționeze împotriva infractorilor care pun în pericol securitatea cetățenilor, dar mă întreb dacă vor să lase mai întâi să fie omorâți uh, toți șoferii de camion din zonă sau alții care sunt în contact cu aceștia. De ce să nu intervină armata pentru a ne asigura că lucrurile sunt sigure la cale? Dacă s-ar fi câștigat, uh, frontul național ar fi câștigat în cale, s-ar fi făcut ordine în jungla de la cale. Acei imigranți care comit acte criminale trebuie să fie deportați și închiși imediat înainte să fie prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Zekekovski, un minut, vă rog, două minute, îmi cer scuze. Vážený pane, pane comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru că ați dezbătut pe această temă atât de interesantă pentru că dezbaterea de astăzi reflectă foarte bine ce se întâmplă la nivelul societății noastre. Nu suntem de acord cu toții și nu vedem lucrurile în același fel. Nu există un adevăr unic și de aceea este important de fiecare dată perspectiva prin care, prisma prin care privim lucrurile. Însă, înainte de a începe cu criticile, cred că ar trebui să recunoaștem că am făcut cu toții o greșeală. Pentru că am uh, uh, încălcat regulile, fiecare în felul nostru. Doar după aceasta putem face față crizei refugiaților. Vorbim aici despre situația groaznică a solicitanților de azil care așteaptă la frontierele noastre externe sau chiar și în cadrul UE. Situația lor este foarte dificilă, e adevărat. Însă de ce se întâmplă asta? Cine sunt aceste persoane și cum acționează ei? Respectă întotdeauna regulile? Aș putea vorbi uh, de lung aici despre experiențele pe care le-am auzit uh, din taberele de refugiați la frontiere, pentru că s-au spus multe despre acestea. Și există întotdeauna persoane care încearcă să eludeze regulile și care nu uh, sunt de acord cu procedurile. Bineînțeles că uh, orice procedură de detenție ar trebui să fie urmarea unei evaluări și a unei analize detaliate. Aș vrea să vă cer tuturor să nu dați dovadă doar de o atitudine critică, uh, pentru că viața mm, trebuie să ne învețe să gestionăm această criză într-un mod pozitiv și aceasta în beneficiul celor care au nevoie de ajutor. Mulțumesc și acum domnul Ziani, două minute. Grazie, Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Parlamentul European și nu numai aici, ci și uh, în general Eh, și în reacțiile mass media apropiate de Parlament eh, se spune că eh, această dezbatere vine la timp. Oricum însă este o dezbatere complicată și dură, pentru că dacă citim presa centrală, ar putea să reflecte puncte de vedere diferite, divergente, dar uh, aceste scenarii teribile pe care um, uh, le creează anumite guverne, ca de pildă guvernul uh, ungar, um, uh, uh, de fapt, abuzează inclusiv de uh, fonduri europene pentru o uh, propagandă guvernamentală în, uh, la radio și la televiziune, ceea ce îngrozește oamenii, pentru că până la urmă cetățenii ajung la ideea că vor trebui să se apere singuri în fața unor pericole iminente. Deci eu cred că trebuie să încercăm să contracarăm uh, un asemenea tip de propagandă. Aș dori să mă refer și la registrul cu numele pasagerilor. Ehm, este ehm, greu să accepti ca cetățenii ehm, europeni să devină până la urmă subiectul unor asemenea verificări, atâta timp cât sute de mii de oameni vin din afara Europei fără să existe o verificare. Eu cred că trebuie să existe niște reguli valabile pretutindeni pentru un minut uh, domnul Halahu. Mulțumesc, domnule președinte. Un defect major în politica noastră a migrației este că Europa nu este în stare să îi returneze pe cei cărora li s-a refuzat solicitarea de azil. Este clar că această chestiune încurajează folosirea sistemului de azil ca un canal pentru migrația economică. În majoritatea cazurilor, aplicanții așteaptă în facilități de primire aceste rezultate și când află că a fost respinsă cererea de azil, dispar și rămân în spațiul Schengen ca migranți ilegali. Câteodată ei dispar chiar de la centrele de recepționare înainte să fie înregistrați și înainte să fie amprentați. Toate aceasta subminează credibilitatea sistemului de azil ar fi o idee foarte bună să îi deținem pe aceștia atât timp cât este procesat dosarul lor. Dacă aceasta contravine legislației comunitare, ar trebui schimbată acea legislație. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinte, doamna Pagazar Tundua Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. Părinții lui Isus din Nazaret au fugit uh, în Egipt pentru a scăpa acolo. Dacă ar fi depins de doamna Bizotto sau de domnul Atkinson, Isus nu s-ar fi născut uh, nici măcar uh, în grajd. Ar fi fost deportat și Maria ar fi născut uh, cine știe la ce colț de stradă și copilul ar fi murit. Da, deci acum, Comisie și Consiliu, dacă dumneavoastră nu verificați uh, faptul că se pot vulnera drepturile fundamentale cu persoane care scapă din cauza războiului, atunci dumneavoastră veți fi responsabili. Așa că fiți atenți, trebuie să fiți foarte duri, pentru că domnul Juncker ne-a spus astăzi ce uh, povești sau ce istorie suntem dispuși să tolerăm sau să scriem. Eu una, istoria asta pe care o facem acum, nu vreau să fiu complice la ea. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și acum, doamna Anderson, un minut și jumătate, vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să, lib- să, să respir liber. Așa scrie pe Statuia Libertății. Oare ar scrie același lucru și la Lampedusa dacă ar fi această um, statuie? Sau uh, cei care sunt, vin acolo sunt deportați înapoi? Anul acesta mai multe autorități au înregistrat și au deținut uh, solicitanții de azil pentru a proteja așa zisul regulament de la Dublin, pentru a identifica hotspoturile și pentru a putea avea unități de reacție rapidă, Uniunea Europeană este foarte complice la încălcarea drepturilor omului. Ieri Amnesty International a publicat un raport care a condamnat uh, Turcia și felul în care aceasta a tratat refugiații și solicitanții de azil obligându-i să se întoarcă în zona uh, de război. Bulgaria și Ungaria nu stau într-o situație mai bună și Europa se află într-o situație dramatică. Refugiații sunt oameni ca mine și ca tine și care vin cu copiii lor și încearcă să fugă de conflicte care sunt uh, îngrijorătoare și îngrozitoare în Africa, în care cad bombe, în zone în care cad bombe în fiecare zi criza nu va putea fi înlesnită. Fără internet, fără calculatoare, fără sofisticarea tehnologiei de astăzi, s-a putut oferi acces uh, în trecut celor care aveau nevoie de el. Și v-aș da un ultim citat. Edmund Burke spune că singurul lucru necesar pentru triumful răului e ca oamenii de bine să nu facă nimic. Mulțumesc, spune președintele. Vă rog să respectați timpul de vorbire. Avem o problemă reală cu timpul. Acum are cuvântul colega Hautala. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele Consiliului European ar trebui să medieze uh, dialogul dintre statele membre pentru a găsi soluții sustenabile și umane. Trebuie să susțină valorile umane și europene comune și să nu permită avansarea politicilor naționale. Propunerea de a reține pentru 18 luni refugiații nu este doar împotriva legile UE, ci și împotriva legislației internaționale. A deține refugiații nu face decât să adâncească diviziunea dintre statele membre și e prejudiciabil într-o perioadă în care e nevoie de o politică comună pentru azil și migrație. O abordare inclusivă e necesară pentru a aborda criza umanitară cu care ne confruntăm azi. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Bei un minut. Dix jours après les attentats du 13 novembre, deux commissions du Parlement européen. La 10 zile după atentate, în procedura accelerată, Parlamentul a votat un text care să permită imigraților clandestini să depună plângeri se vorbește de 3 milioane de noi refugiați uh, până în 2017, ori pe 2 decembrie s-a adoptat această rezoluție care încurajează, practic, imigrația ilegală. Acest text vrea să împiedice grănicerii să-și facă munca, incitând clandestinii să facă plângeri împotriva lor. Mai rău decât atât, ONG-urile subvenționate gras vor putea acum lansa proceduri legale în numele acestor imigrați intrați ilegal în țările noastre. Atunci când prioritatea dumneavoastră trebuie să fie garantarea securității și prosperității europenilor care v-au ales, voi privilegiați mereu clandestinii față de cetățeni, ceilalți față de ai noștri. În plus, ați avut indecența să ne invitați la o șampanie pentru a sărbători această funestă rezoluție și în, acel, în același timp uh, cetățenii vă vor cere seamă într-o bună zi. Domnul Chinici, două minute. Grazie. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Angajamentul, mă scuzați, spune domnul președinte, publicul este binevenit, însă vă rog ca în această aulă să puteți să aplaudați dar numai dacă doriți să dezaprobați sau să dezaprobați. Nu este bine ce se întâmplă și vă rog Serviciul Securitate să intervină pentru a pune lucrurile la punct. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Angajamentul în gestionarea problemelor migrației pentru anumite state membre a început uh, să uh, fie mult mai structurat acum pentru a avea o primire mai bună pentru toți refugiații și azilanții. Controlele necesare ale celor care intră în Europa trebuie să fie marcate de respectarea drepturilor și trebuie să se facă în cel mai scurt timp posibil, pentru că lupta împotriva traficanților și altor persoane care profită de pe urma acestor fluxuri trece mai ales uh, prin această aplicare corectă a regulilor. Controlele trebuie să fie reconciliate cu respectarea demnității și drepturilor persoanei pentru a nu avea perso- uh, persoane migrante care uh, au drepturile încălcate și abuzate trebuie să existe forme de asistență, inclusiv juridică pe baza legislației europene și încălcând Convenția Drepturilor Omului, articolul 51, în legătură cu privarea de eh, rezult, eh, libertate, aceste măsuri nu pot fi folosite decât în ultimă instanță. Trebuie să se rezolve corect problema denunțurilor anumitor încălcări ale drepturilor eh, migranților în centrele de primire, ținându-se cont și de stresul prin care trec uh, aceste persoane de la Frontex, dar și uh, modul în care se face apel la ombudsman. Noua forță uh, de grănicări va trebui să fie formată pentru a înțelege mai bine form, formarea, deci în domeniul drepturilor omului și pentru a putea să înțeleagă mai bine nevoile persoanelor vulnerabile, minori, minori neînsoțiți, care uh, sunt mult mai supuși unor riscuri grave de manipulare, de traficare. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Henkel. Un minut. Ca membru de ani buni ale Amnesty International, m-am bucurat că astăzi se vorbește uh, mod favorabil despre drepturile imigranților. Și dați-mi voie să vă spun că e o rușine felul în care imigranții sunt atacați în țara mea sau uh, cum centrele lor de primire sunt uh, incendiate. Însă trebuie să vorbim și despre obligațiile pe care aceste persoane trebuie să le îndeplinească pentru a rămâne în țară. Um, acei uh, oameni care își distrug documentele înainte de a trece frontiera sau care odată trecută frontiera prezintă niște date false uh, care doresc să își impună convingerile și religia cu forța în Europa, aceste persoane trebuie trimise înapoi acasă. Uh, și pentru cei care rămân uh, e valabil următorul lucru. Integrarea nu este doar o răspundere a europenilor, ci uh, este o răspundere care revine și refugiaților. Acest mesaj ar trebui să fie transmis și de Parlament. Mulțumesc! Domnule Henkel, există o întrebare din partea uh, Domnul Bonanu, acceptați întrebarea? Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, dragă colegă. Dumneavoastră sunteți mult mai democrat decât colegul de dinainte. Vrem să vă întreb ceva. Eu sunt de acord cu ceea ce a spus aici. Ați fi de acord să existe în Europa un ceva gen Guantanamo? în calitate de membru al Amnesty International, am promovat întotdeauna pentru închiderea închisorii Guantanamo. Iată de ce pot să spun, răspunsul meu e nu. Urmează domnul Crisogonos, un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am văzut multiplicarea plângerilor din partea organizațiilor care protejează drepturile omului pentru rele tratamente aplicate refugiaților și migranților de către forțele de poliție în uh, state membre din sud-estul Europei, precum și în Turcia. Însă Uniunea Europeană trebuie să își protejeze valorile statului de drept și drepturile omului, condamnând încălcarea acestora, indiferent cine încalcă aceste uh, reguli. Refugiații nu sunt, prin definiție, niște infractori. Ei și-au părăsit țara de teama persecuțiilor și căutarea unei vieți mai bune, protejându-ne frontierele externe, ceea ce e un lucru esențial pentru a preveni infracționalitatea, trebuie să ne protejăm și drepturile fundamentale, iar Uniunea are nevoie să încerce să găsească pacea în vecinătatea ei, în special în Orientul Mijlociu așa încât să împiedice uh, migranții. Ana Gomes acum. Ao advogar a detenção de migrantes e refugiados, o președinte Tusk envergonhou a União Europeană. Refugiații și imigranții Domnul uh, Tusk, uh, adresându-se astfel despre această situație, a dăunat faimei Uniunii Europene. Știm bine că sunt amenințări, șomaj, terorism și așa mai departe, dar nu putem să combatem terorismul continuând să vorbim așa cum am vorbit și fără să avem valorile noastre europene promovate neîncetat. Austeritatea economică a dus la situații similare cu cea din comuna Molenbeek, de tristă amintire. Trebuie făcute mai multe, mult mai multe. În ultimele luni, tocmai, nu s-a făcut mare lucru pentru a avea o metodă mai flexibilă de integrare, de sosire a azilanților și pentru a face ceva cu acele hotspoturi, cum sunt cele din uh, Portugalia, din țara mea. Statul are obligația morală de a-i primi pe acești refugiați. Suntem în societate, societățile noastre sunt uh, îmbătrânite. Problema nu poate să fie rezolvată decât dacă Uniunea Europeană se implică într-adevăr în rezolvarea conflictelor la fața locului în regiunile fierbinți. Sosirea masivă și ilegală trebuie contracarată cu niște rute de migrație sigure și licite. Nu trebuie să mai lăsăm să profite uh, criminalii și traficanții. Autoritățile însă închid ochii. Nu avem uh, forțe de securitate care să poată să patruleze fiecare metru al granițelor externe. Riscăm să sacrificăm proiectul european și să dăm apă la moară traficanților. Nu vom putea să oprim acest flux de imigranți, nu vom putea oferi nici securitatea cetățenilor. Va trebui ca în cadrul eforturilor de prevenire a terorismului să împărtășim informațiile noastre, dar și solidaritatea între noi trebuie să fie uh, de rigoare. Domnul Krasnodescu are un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că unii dintre colegi, atunci când vorbesc despre dreptate, se referă la anarhie, de fapt. În idealismul lor pierd simțul realității. Aș dori să întreb reprezentanții Consiliului și ai Comisiei cum vă închipuiți uh, mecanismul de relocare fără aplicarea violenței, a forței? Cum doriți să preluați amprentele? relocarea nu se poate realiza altfel. Refugiații au fost opriți în acele țări în care nu doreau să locuiască. Știm cu toții că nu doresc să trăiască în Polonia sau în Litonia, ci în Germania. Doamna Zuber, un minut. O forță de contra os requerentes de asilo é uma vergonha E o rușine uh, atunci când, uh, de manieră generală, se utilizează forța împotriva imigranților. Cum putem selecționa ființe umane care pot sau nu pot să facă obiectul unor violențe? Cei care încearcă să intre în Polonia și Bulgaria am uh, văzut că arme de foc și câini au fost asmuțiți împotriva acestora și au fost supuși unor condiții subumane timp de zile întregi. Dar haideți să vorbim despre Turcia, care a împins cu forța refugiați sirieni către zone de conflict. Aceeași Turcie, care acum suntem gata să-i vărsăm miliarde de euro. La bordul unor embarcațiuni cu refugiați au existat uh, atacuri violente ale pazei de coastă turce. Cine e responsabil? Statele membre sau Uniunea Europeană? Domnul Post are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că nicio ființă umană nu poate fi considerată ilegală politica refugiaților, această dezbatere nu se ridică la înălțimea demnității datorată fiecarei ființe umane. Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze frontierele, trebuie să-și asume răspunderea. Fluxul de migranți este în creștere, însă în situația de față e ușor să sacrifici demnitatea ființei umane. Trebuie să acționăm și să nu uh, Uh, fim copleșiți de emoții. Știm care este <clears throat> situația la granițele UE, știm bine că mulți dintre acești oameni sunt uh, blocați la frontiere uh, deținuți uh, și este o rușine. Țările noastre trebuie să respecte drepturile omule, omului pentru toate persoanele aflate pe teritoriul lor. Este absolut uh, ilegal uh, să îi respingem pe acești uh, oameni fără motive și să uh, nu le permitem să își exercite dreptul de azil. Este ilegal ca ființele umane să nu fie tratate ca atare. Avem o răspundere, avem o politică în domeniul azilului, o politică comună și Comisia trebuie să vegheze ca toate statele membre să respecte această lege. Avem un sistem de supervizare, supraveghere independentă a situației la frontiere care să vadă exact ce se întâmplă, ce plângeri sunt depuse. Drepturile omului trebuie să fie respectate. Toate activitățile la frontieră trebuie să respecte toate bunele practici în domeniu și dacă nu îi tratăm pe acești refugiați ca pe niște oameni, atunci ne vom pierde noi demnitatea noastră. Mulțumesc foarte mult, domnul Ciuntis. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În anul 2015 sărbătorim aniversarea 25 de ani de la Declarația pentru Drepturile Omului. Asistăm la ora actuală la un val de refugiați, vedem cum poliția bate refugiații, cum se ridică bariere, acele hotspot-uri. Sunt lucruri rușinoase pentru statele membre. Arată că ne aflăm într-o perioadă întunecată pentru Europa. Europa nu ar fi trebuit să asiste la așa ceva. Convenția de la Dublin este încălcată zi de zi. Și întrebarea pentru prezentul și viitorul Europei, având în vedere deciziile care se iau, se pare că viitorul va fi și mai puțin impresionant. Va deveni Frontex organismul care evaluează solicitanții de azil? vom permite forțelor de poliție în Europa să abuzeze de refugiați? Ce se întâmplă? Situația tragică e că ne aflăm pe muche de cuțit în ceea ce privește drepturile omului și statele membre nu își respectă obligațiile. Răspunderea îi revine Uniunii Europene și statelor sale membre. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Începem cu declarațiile spontane. Am avut cinci cereri de intervenție. Domnul Iacov vă rog frumos, aveți cuvântul un minut. signor președinte. Ono što trebamo... Mulțumesc, domnule președinte. Ce trebuie să ne spunem nouă înșine e că am fost cu toții surprinși de această criză a migranților și, în acest context, adesea am improvizat și am luat decizii care nu erau coerente și nici sistematice. Trebuie să ne spunem că uh, sistemul de la Dublin nu există, practic e inexistent, e limpede. Și ce aș vrea să spun acum aici e că, deoarece nu eram pregătiți, nu putem accepta ceea ce s-a petrecut și ce se întâmplă încă la frontiera maghiară sau ce se petrece azi la frontiera slovenă cu Croația. Nu putem accepta ce spune domnul Tusk. Declarațiile dumnealui sunt de dreptul inacceptabile. Sper că țări precum Croația, dar și Serbia și Macedonia, care au făcut foarte multe pentru venirea migranților în Europa, să fie recompensate, pentru că fiecare om are dreptul la libertate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grecia, bineînțeles, a primit nenumărați refugiați. Un mare număr al acestora s-a mutat uh, în țara mea sau a trecut prin țara mea și doar în urmă cu o săptămână la frontiera cu Scopie nenumărați oameni au venit uh, prin insula Vitilinii de pildă um, au trecut mulți refugiați și au avut loc nenumărate incidente. S-au făcut eforturi considerabile pentru a da dovadă de ospitalitate în fața refugiaților care sosesc însă numărul acestora a sporit de îndată ce doamna Merkel a invitat refugiații să vină în Germania. Au venit acum peste 160.000 de refugiați în Grecia și doar 2.000 au fost uh, relocați, doar Solicitarea acestora a fost procesată. Doamna Murvai, un minut. Kiváló párhuzamot használt, eh, eh, Vă mulțumesc. S-a făcut eh, de către un coleg o paralelă extraordinară. E vorba de o paralelă făcută de un coleg din Ungaria. Să ne închipuim, de pildă, o întreprindere. Această întreprindere își uh, are sediul într-un palat uh, bogat și invită o delegație străină. Sosește delegația și în această vilă, uh, în weekend, se află doar portarul. Și atunci când portarul sună, proprietarii vilei răspund, da, nicio problemă, primiți pe delegați, luați cu dumneavoastră acasă și aveți grijă ca timpul lor să-l petreacă în mod plăcut. Iată ce se întâmplă în țara noastră, o țară unde venitul mediu este de 200-300 de euro și dumneavoastră în vârf cu Germania și uh, doamna Merkel ați invitat milioane de refugiați uh, și doriți ca acele țări care acum se află într-o situație economică delicată să facă față. Nu dorim acest lucru. Urmează domnul Tomasici, un minut. Često smo tijekom ove krize raspravljali o pravima izbjeglica. Am vorbit adesea de drepturile emigranților și solicitanților de azil eh, pe parcursul acestei crize, dar acum a venit vremea să vorbim și de obligațiile care însoțesc aceste drepturi și principala lor obligație e respectarea Constituției și legilor statului membru în care solicitanții de azil se găsesc. Sunt conștientă de situațiile oribile de care aceștia fug. Știu că unii nu sunt obișnuiți cu maniera noastră de a trăi dar, cu toate acestea, cred că trebuie să acționăm față de ei, așa cum acționăm și față de compatrioții noștri, fără uh, diferențiere, legea trebuie să fie aceeași pentru toți. Iar chiar dacă viața solicitanților de azil este haotică, asta nu înseamnă că noi trebuie să ne suspendăm propriile legi sau că trebuie să tolerăm nerespectarea acestora. Toți cei care își doresc să trăiască în Europa trebuie să știe că Adaptarea lor la maniera, la stilul nostru de viață începe din momentul în care sosesc la noi. Grazie, președinte. Doamna Cahuta, mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, ceea ce am auzit despre deținerea azilanților și folosirea forței sunt absolut îngrijorătoare. Eu am vizitat un astfel de centru de identificare săptămâna trecută în Italia și am putut să constat că persoanele care vin nu știu care le sunt drepturile, nu sunt informate, nici măcar nu știu că pot să ceară azil. Sunt împărțite, divizate pe baza naționalității între cei ne, în situație neregulată și uh, cei care sunt sunt relocabili. Multe persoane sunt blocate într-o situație de incertitudine mai bine de un an. Situația este foarte gravă, condițiile sunt proaste, sunt și minori acolo care n-au ce să caute acolo și este foarte clar că marja de eroare um, este foarte mare. Multe persoane și-ar depune cererea de azil dacă li s-ar spune că acest drepturi, iată de ce depășirea cadrului uh, Dublin și planul de relocalizare, care este foarte mult în întârziere, trebuie cumva demarate. În sfârșit, mulțumesc că am terminat uh, procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul domnului comisar Stilianides, vă rog frumos. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Vă mulțumesc extrem de mult pentru această dezbatere extrem de constructivă și de rodnică. Știți că colegul meu, Dimitris Avramopoulos, care este responsabil pe acest domeniu în remarcile sale introductive, a abordat deja toate aspectele acestui subiect uh, atât de delicat. Dați-mi voie să vă spun doar câteva cuvinte. Comisia ia măsuri pentru a se asigura că se respectă pe deplin legislația europeană în sectorul azilului. Dreptul la azil este un drept fundamental și Bineînțeles, acest lucru presupune respectarea tuturor aspectelor ce țin de legislația uh, referitoare la azil. În semestrul trecut, Comisia a trimis uh, numeroase avize, 42 descrisori de de înștiințare formală și uh, scrisori de natură administrativă în domeniul azilului referitoare la punerea în aplicare a regulamentului Eurodac. Transpunerea revizuirii și directivei revizuite referitoare la azil uh, se va urmări îndeaproape și aș dori să scot în evidență uh, Dreptul la azil este un drept fundamental, iar acest lucru, bineînțeles, presupune respectarea legislației uh, referitoare la azil în ansamblul său. Comisia și-a luat un angajament deplin de a se asigura că statele membre respectă demnitatea omului atunci când aplică legislația europeană. Vă mulțumesc foarte mult! La parola al ministrului. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului ministru Schmidt în, Schmidt, în numele Consiliului, vă rog. Eh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, nu pot să mă erigez în interpret al eh, declarațiilor eh, președintelui Consiliului European, dar în scrisoarea pe care dumnealui a trimis-o în vederea Consiliului European de mâine, Citez în limba engleză, protejarea frontierelor noastre externe nu intenționează să sperie pe cei care fug de războaie sau persecuții. Europa e o comunitate de libertate și va oferi întotdeauna adăpost celor aflați în pericol. Așa cum au uh, făcut și comisarii, voi expune drepturile în materie de detenție. Uh, Detenția solicitanților de azil nu poate fi percepută, interpretată în niciun fel ca o regulă, ca regula. Iar dacă există abuzuri, dacă există situații în care regulile europene, care au fost reamintite de comisar, sau, mai mult decât atât, reguli internaționale care nu ar fi respectate, atunci trebuie să luăm măsuri deoarece demnitatea umană și drepturile omului nu pot fi încălcate nepedepsit. Și deoarece ne aflăm în această situație de criză, ar fi util, poate, să recitim propriile noastre texte, textele noastre fundamentale, cele care fac din Uniunea Europeană ceea ce este, ceea ce ar trebui să fie. Printre altele, e vorba de Carta Drepturilor Fundamentale. Iar primul articol al cartei, ce ne spune oare? Ei bine, ne spune că demnitățile umane sunt inviolabile, ele trebuie respectate și protejate. Și ce zice articolul 18 al cartei? Dreptul de azil e garantat cu respectarea regulilor Convenției de la Geneva și așa mai departe. Iată care este ghidul nostru. Fiecare trebuie să respecte regulile noastre, inclusiv solicitanții de azil. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dumneavoastră rămâneți și pentru următoarea dezbatere, dar acum trebuie să vă anunț ceva extrem de important.